a Consiliului Bisericilor din Irlanda, o entitate transfrontalieră care reprezintă diferitele ramuri ale creștinismului de pe, din Irlanda, din nord și sud. Se află în uh, galeria pentru vizitatori. Vă mulțumesc pentru acest bun venit călduros. E o coincidență faptul că eu prezidez uh, uh ședința, dar mă bucur de această uh, Uh, coincidență. Vreau să vă informez că stimații invitați uh, sunt prezenți la Bruxelles pentru a dis- discuta cu Comisia și uh, Consiliu, pornind de la temeiul reprezentate de, de Tratatul Uniunii Europene. Întotdeauna Consiliul Bisericilor a avut un aport substanțial și benefic în, pe, în procesul de pace din Irlanda și de asemenea, chiar săptămâna trecută am avut o, o expoziție aici la Parlament în care puneam accent pe impactul pozitiv al misiunii EU Pace, PIS, de fapt, din Irlanda de Nord. Bun venit în Parlamentul European. Acum vreau să vă informez că domnul Sorin Moisa a părăsit grupul socialist începând cu data de 22 noiembrie și s-a alăturat grupului PPE începând cu data de 29 noiembrie alt anunț. Comisia